Uh, Dragi colegi, aș vrea să începem ședința pentru că avem cel puțin doi raportori din umbră, deci putem începe discuțiile. Pe ordinea de zi avem examinarea proiectului de aviz al lui Yunus Omarje, Fondul de Ajutor European pentru Persoanele cele mai defavorizate, Dau cuvântul domnului G. Oui, G. I. Madame la Présidente, merci. G. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut un prim schimb de opinii la ultima noastră ședință în comisie. Așadar, nu voi reveni asupra tot ce s-a discutat deja aici. A fost un schimb de opinii foarte important. Aș vrea doar să atrag atenția asupra faptului că între timp a apărut decizia Consiliului European sau, mă rog, propunerile privind viitorul cadru financiar multianual. Consiliul European, putem să ne bucurăm de asta, a, a deci să continue programul alimentar pentru persoanele cele mai defavorizate în schimb, uh, nivelul de finanțare fixat la 2,5 miliarde rămâne mult sub așteptările mult, mult sub așteptări și, și mai mult uh, sub nivelul nevoilor. Pentru că această organizație ar trebui să aibă măcar 5 miliarde de euro pentru a acoperi toate nevoile existente. Am spus-o la ultima noastră uh, ședință este absolut de neînțeles ca în plină perioadă de criză, de criză în Uniunea Europeană, când numărul uh, săracilor nu încetează să crească, este de neînțeles ca cei mai săraci oameni să fie uh, lăsați uh, fără niciun fel de protecție. Ieri am fost lăsați, am fost invitați, mă scuzați, să asistăm la Uh, declarația domnului Van Rompuy cu privire la ce s-a întâmplat la ultimul Consiliu European și domnul Van Rompuy a indicat că nu vor fi decât uh, scăderi în acest program. Uh, vreau să spun aici că această afirmație, că nu vor mai fi scăderi în legătură cu acest program. Acest lucru e greșit. După cum știți, fondurile sunt deja în scădere. În 2010 erau 500 de milioane de euro pe an. 500 de milioane de euro pe an. Calculul este așadar simplu, mulțit cu 7 ar fi 3,5 miliarde, ori bugetul prevede 2,5 miliarde, deci practic îi lipsește față de ultima perioadă de programare un miliard de euro. Îi lipsesc un miliard de euro. Și de fapt îi lipsesc mult mai mulți bani dacă ar fi să răspundă la toate nevoile existente. Deci iată o problemă cu care ne uh, confruntăm și avem uh, un aviz aici, dar problema bugetară ne scapă complet de sub control. Și de aceea am făcut o alegere și anume de a depune un amendament care să spună că trebuie stabilit un nivel de, de finanțare bugetară la nivelul uh, nevoilor existente pentru ca acestea să fie acoperite în toate statele membre, pentru că 27 de state membre vor fi de acum eligibile pentru aceste fonduri, ceea ce nu se întâmpla în ultima programare uh, fiscală, când uh, doar 20 și ceva de state membre au beneficiat de acești uh, bani. Asta ar fi așadar primul meu comentariu. A doua remarcă. Mă bucur de uh, mobilizarea Parlamentului European în ansamblul său, mobilizare foarte puternică a adunării noastre și a tuturor grupurilor politice, pentru ca aceste fonduri să fie permanentizate și din acest punct de vedere se poate spune că mobilizarea Parlamentului și a cetățenilor au avut efecte pozitive pentru că e vorba de un nou regulament pe care trebuie să-l dezbatem. În ce privește chestiunile uh, uh, discutabile din noul regulament, avem problema dificilă a calendarului stabilit de Comisia Amploa. Trebuie să facem propuneri foarte repede și avem o serie de probleme legate în special de eligibilitatea acestui fond. Acest fond, trebuie să nu uităm, este născut în iarna lui 85-86, o iarnă foarte grea a fost. El a fost creat de către Comisia Michel Rocard și viza, dorea în special să răspundă la nevoile alimentare, strict alimentare, ale persoanelor cele mai defavorizate. În nou regulament există o nouă evoluție de care am vorbit la ultima noastră ședință către privațiune materiale, deci uh, distribuția, uh, distribuirea unui număr de ajutoare materiale pentru cei mai defavorizați. Noi considerăm că e un lucru pozitiv, dar, de asemenea, eu consider că acest program trebuie să rămână mai întâi un program de ajutor alimentar, pentru că, prin satisfacerea nevoilor alimentare, putem să favorizăm incluziunea socială. A doua remarcă care se naște din discuții pe care le-am avut, s-a născut din discuții pe care am avut cu organizațiile caritabile, se referă la simplificarea regulilor și a reglementărilor, a regulamentului pentru a permite ansamblului societății lor să nu fie penalizate de o povară administrativă și mai mare, așa cum ea ar fi odată cu această nouă ofertă. A doua serie de propuneri pe care o formulez în raport se referă la nevoia de a reaminti faptul că în cadrul platformei care va fi organizată de către Comisia Europeană, și anume crearea unui site internet, etc., regiunile ultraperiferice să nu fie obli- uh, uitate, mă scuzați, și acest uh, site internet să listeze toate societățile și asociațiile beneficiare de ajutor. Un punct care e problematic este legat de suprimarea cofinanțării. Această cofinanțare a fost la nivelul, dacă nu mă înșel, de 85%. Propun ca ea să fie dusă la 100% pentru că toate, nu toate statele vor avea posibilitatea să acopere complet această finanțare. Deci riscăm să ne regăsim în situații foarte, foarte dificile. De asemenea, există o serie de propuneri pe care le-am făcut, dar care sunt mai, mai puțin importante. Mi-ar plăcea să am opinia colegilor în legătură cu o serie întreagă de întrebări pe care încă mi le pun și care s-au născut fie din discuții cu asociațiile caritabile, uh, cât și din discuțiile cu Comisia Europeană. Am propus în raportul meu ca ajutorul alimentar să încerce să distribuie uh, alimente cât mai sănătoase, echilibrate și variate. Uh, totuși, Comisia Europeană îmi semnalează faptul că asta ar putea să pună o povară suplimentară asupra asociațiilor și anume uh, sarcina de a dovedi că aceste anima, alimente sunt într-adevăr sănătoase, echilibrate și variate. Și iată dificultatea uh, cu care ne confruntăm și pe care ar trebui să o rezolvăm și sper că în cadrul schimburilor pe care le vom avea cu colegii mei să putem uh, ajunge la o poziție comună. A doua întrebare pe care o pun colegilor mei se referă la indicatorii utilizați de Eurostat. Ce indicatori va folosi Eurostat pentru a ținti evoluția populației cele mai defavorizate și amenințate de sărăcie? Eurostat nu pare să calculeze sărăcia alimentară ca atare, ci sărăcia materială în general și nu o face decât din 2009. Totuși, este acest lucru suficient? Iată încă o întrebare la care ar trebui să încercăm să dăm un răspuns. O altă întrebare pe care trebuie să încercăm să avem o poziție este definirea uh, conceptului de intensitate a muncii. Trebuie să vorbim oare de intensitatea muncii sau de nivel al veniturilor. Se pare că sunt două definiții diferite. Discuțiile pe care am avut cu Comisia pentru a uh, pregăti acest raport m-au ajutat să înțeleg că Comisia ia în calcul noțiunea intensității uh, muncii, care permite să avem o viziune mai clară și să integrăm uh, uh, acele familii care într-adevăr sunt amenințate de sărăcie. Însă, încă o dată, sper că vom putea să ne punem de acord. Aștept de la schimburile pe care le vom avea în această după amiază în comisie, nu neapărat mari declarații de intenții, privind acest fond european. Am avut un schimb de opinii în comisie ultimată și am putut să ne manifestăm indignarea. Acum am intrat într-un nou uh, stadiu, trebuie să scriem, unde trebuie să scriem un raport care să contribuie la uh, ameliorarea, la îmbunătățirea acestor, uh, acestui aviz și sper că amendamentele care vor fi depuse de colegi ne vor permite să avem o poziție cât mai adecvată și cât mai uh, armonizată față de ceea ce dorim să realizăm. Ultimul comentariu. S-a vorbit în această dimineață de o nouă negociere care se deschide între Parlamentul European și Consiliul pentru buget. Este evident că această problemă a fondului alimentar pentru cei mai uh, defavorizați va fi în centrul acestei uh, negocieri, cel puțin eu așa sper, și doresc ca Parlamentul European să uh, mențină o poziție foarte puternică în această negociere pentru a obține un buget care să acopere toate nevoile. Iată în acest stadiu comentariile pe care doream să le fac și în fine aș vrea să indic că sunt realmente deschis față de sugestiile colegilor ca să putem să păstrăm pe acest dosar, așa cum a fost de la început, o poziție unanimă și puternică a comisiei noastre. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc foarte mult. Acum, uh, grupul PPE, Marie-Therese Sanchez Schmidt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc uh, domnului G. pentru proiectul său de raport. Iau cuvântul uh, pentru că suntem acum la momentul propunerilor concrete și pragmatice. Trebuie să ajungem să definim o poziție comună pe care să o apărăm uh, toți cu multă forță și unitate. Ca și noastră regret faptul că Consiliul în acordul său privind cadrul multianual a menținut un nivel de finanțare pe care o considerăm mai mult decât insuficientă 2 miliarde și jumătate de dolari, care cred că e ultima propunere, uh, în timp ce asociațiile estimează nevoile între 4 și miliarde și jumătate și 5-6 uh, miliarde. Vă reamintesc că bugetul inițial al Comisiei era 3,5 miliarde și poziția noastră evident va depinde de ce se va întâmpla în cadrul negocierilor bugetare. Salut munca raportorului și toate propunerile sale de amendamente. A propus numeroase modificări am avut discuții extrem de bogate ultima dată. Cred că este bine să fim de acord pe o serie de puncte. Totuși, aceste amendamente sunt pline de bune intenții, dar cred că trebuie să nu uităm care sunt constrângerile bugetare. Am decis că ne vom bate pentru bugetul nostru, dar totuși trebuie să rămânem realiști, să propui uh, un, bu un buget de 5 miliarde și o cofinanțare la 100% a activităților. E o țintă foarte ambițioasă, dar mă tem că ne va fi foarte greu să apărăm aceste poziții. Trebuie să rămânem realiști și să nu dezamăgim asociațiile care lucrează în domeniu și pe care uh, le susținem sigur cu toții. Uh, trebuie să dăm dovadă de uh, un atașament față de ideea unui buget solid dar eu aș susține totuși ideea de a păstra o cofinanțare națională. Cred că statele membre trebuie să-și asume o responsabilitate în ce privește ajutorul social și noua bază juridică propusă, și anume Fondul de Susținere Europeană, obligă la o gestiune partajată și la subsidiaritate între statele membre și Uniunea Europeană. Apoi, cred că o cofinanțare are întotdeauna un efect de pârghie pe care nu trebuie să-l neglijăm. Trebuie totuși să ținem cont de dificultățile bugetare ale statelor membre și să ajungem la un compromis uh, crescând numărul țărilor eligibile conform uh, regulei, regulii uh, top-up care permite creșterea cu 10% a cofinanțării din partea Uniunii Europene atunci când statele respective sunt în dificultăți bugetare. Sunt de acord cu analizele raportorului. Organizațiile active în acest domeniu nu trebuie să Uh, fie împiedicate în, împiedicarea, în uh, exercitarea responsabilităților lor. Acestea s-au mobilizat pentru a apăra bugetul, ele trebuie să continue să joace un rol preponderent. Totuși, aș fi poate mai moderată decât sunt uh, propunerile raportorului privind natura organizațiilor partenere. Cred că nu trebuie să restrângem câmpul actorilor implicați, poate mai degrabă să lăsăm alegerea organizatorilor conform subsidiarității la nivelul statelor membre propunerea Comisiei de a crește natura susținerii uh, cu distribuția unor bunuri de primă necesitate dincolo de produse alimentare e o idee bună în sine. Totuși, trebuie să insistăm puternic la, asupra faptului că ajutorul alimentar are prioritate. Acest fond trebuie să aducă ajutor alimentar persoanelor care sunt cele mai defavorizate. De asemenea, uh, mă susțin simplificarea procedurilor. E adevărat că organizațiile care lucrează în acest domeniu sunt uh, organizații de benevoli și nu trebuie să le descurajăm cu povară administrativă. Adesea, prea, prea des, din păcate, regulile europene sunt foarte complicate, prea complicate. Subscriu de asemenea amendamentelor care cresc rolul platformei europene de schimbare de bune practici și uh, crearea unei, unui site web pentru, acest, uh, pentru această platformă. Voi face și câteva amendamente în acest sens care vor veni să susțină opinia raportului. Totuși am câteva întrebări pentru Comisie. Putem să avem informații? Chiar și de natură generală în ce privește proiecția de repartiție a envelopelor, a, a, envelopelor financiare de la stat membru la altul și care va fi natura acestei repartiții pentru că și cum se va face uh, dacă acest fond va fi în anvelopa națională a Fondului Social European, cum să asigurăm obligația uh, investițiilor minime în funcție de uh, categorii de regiune conform categoriilor de populații uh, sensibile. Este anvelopa aceasta inclusă, cuprinsă în uh, alocarea Fondului Social European și mă întreb cu îngrijorare dacă nu cumva uh, această repartizare se va face în detrimentul Fondului European pentru crearea de locuri de muncă. Deci deja aici avem o, o, grămadă, o grămadă de probleme și de întrebări. În fine, aș vrea să vă alertez începește o, o schimbare completă a propunerii Comisiei. Subiectul este juridic foarte sensibil. Știm foarte bine că unele state membre nu sunt în continuare convinse de pertinența acestui fond și de necesitatea acțiunii sociale a Uniunii Europene în domeniul ajutorului alimentar. Sunt convinsă și sper că și dumneavoastră împărtășiți această convingere. Trebuie să avem o poziție cât mai unită Comisie-Parlament ca să nu dăm apă la moară celor care vor să renaționalizeze ajutorul alimentar. Împreună, repet, am obținut împreună toți păstrarea acestui program de ajutor alimentar. Cred că este o mare victorie. Trebuie acum să facem în așa fel încât uh, acțiunea socială a Uniunii Europene să continue să fie vizibilă acum când atâția concetățeni suferă efectele interminabile ale crizei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pentru socialiști, doamna Dăncilă. Dintă, așa cum au subliniat și antevorbitorii mei, cu toții suntem de acord că criza economică și financiară cu care se confruntă Europa a determinat creșterea numărului de persoane care au nevoie de ajutor și care sunt amenințate de sărăcie și excluziune socială, de aceea mi se pare șocant faptul de a scădea bugetul alocat persoanelor defavorizate Bugetul și așa limitat al acestor persoane s-a redus din cauza crizei cu aproximativ 40%, iar una din principalele probleme este incapacitatea lor de a avea acces la alimente adecvate, atât din punct de vedere cantitativ, dar și din punct de vedere calitativ. Nu trebuie să uităm faptul că peste 43 de milioane de persoane din Europa nu își permit o masă care să conțină carne, pui sau pește sau echivalent vegetarian, la fiecare două zile, așa cum susține Organizația Mondială a Sănătății. Ce este mai grav este însă faptul că peste 25 de milioane de copii sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, 5,7 milioane dintre ei nu au haine noi, haine nepurtate anterior sau haine pe care le primesc de la rude, de la prieteni, iar patru șapte milioane nu au încălțăminte potrivită pentru anotimpul rece sau pentru vară. Acești copii care suferă de asemenea, asemenea forme de lipsuri materiale au șanse mici să aibă rezultate bune la învățătură, să se bucure de o stare bună de sănătate și mai târziu să-și valorifice întregul lor potențial ca adulți. Ei riscă să devină viitorii șomeri ai Europei de care noi discutăm foarte mult atât în cadrul Parlamentului European și care cred eu că trebuie să constituie o preocupare pentru fiecare din instituțiile europene. Ca atare, este nevoie să fie identificați noi posibili beneficiari prin revizuirea listelor cu aceste persoane, prin anchete efectuate în colaborare cu autoritățile locale, regionale și organizațiile implicate în aplicarea programului la nivel european, programul este pus în aplicare de zero de asociații, în care lucrează 800 de salariați și zero de voluntari. Uneori, între acetia se află persoane care primesc ajutor prin acest program european și care altfel nu a reușit să facă față greutăților. Toate aceste organizații, care se bazează de cele mai multe ori pe voluntariat, au nevoie de simplificarea regulilor de aplicare a prevederilor acestui regulament și a gestionării programului. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere posibilitatea ca Uniunea Europeană să prevadă și un fond de urgență care să poată fi folosit dacă situația se înrăutăete sau dacă apar situații care trebuie rezolvate într-un timp mai scurt Susțin totodată ideea de a acorda facilități pentru marile lanțuri alimentare care donează alimente aflate înainte de expirarea termenului de valabilitate pentru ca aceste alimente să fie donate băncilor de alimente pentru cei săraci. Acest program despre care a vorbit raportorul, a vorbit și uh, raportorul din umbră din partea PPE, Trebuie să dea un răspuns situațiilor de urgență și să încerce să ofere produse de calitate și un regim alimentar variat și în cantitate suficientă celor care au nevoie de ea. În același timp, programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate reprezintă un instrument de incluziune socială sau economică de exemplu proiectele de integrare și de angajare a persoanelor asistate, deoarece a ieșit din casa lor sau din colțul în care trăiesc pentru a veni să caute ajutorul respectiv, reprezintă pentru acestea o ocazie unică de a solidariza cu alte persoane. Anul 2013 este anul european al cetățenilor. Aplicarea acestui program cred că este o dovadă în acest sens și cred că cetățenii cei mai defavorizați ai Uniunii, care sunt vizați de aplicarea acestui regulament, trebuie să vadă concret cum Uniunea Europeană este solidară cu ei. Iar pentru cei care de multe ori s-au opus acestui program, trebuie să le spunem că există încă foarte mulți oameni pentru care apa și hrana zilnică sunt scopul lor suprem și eu voi depune amendamente pe acest program și sunt convinsă că voi avea o colaborare foarte bună cu raportorul, domnul Marji. Mulțumesc. Very much. I understand that, Vă mulțumesc. Am înțeles că doamna Usmanova nu este aici. Atunci dăm cuvântul doamnei Deli. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, îi mulțumesc domnului Omarji deoarece raportul său pune în evidență un lucru și anume Europa protejează care îi protejează pe cei săraci într-un context în care, din nefericire, șefii de stat nu-și dau seama de realitate. Șefii de stat, așadar, iau decizii pe marginea unor teme centrale în Europa, iar aceste decizii au consecințe. Eu spun că frontierele a ceea ce este inacceptabil în ceea ce privește sărăcia au fost depășite în Europa. Dincolo de textul dumneavoastră, domnule raportor, aș vrea să amintesc de opunerea noastră fermă față de proiectul bugetului pentru următorii șapte ani, propunere făcută de Consiliu chiar dacă s-a făcut o mică adăugire în ultimul moment pentru uh, fondul pentru persoane defavorizate, suma rămâne totuși insuficientă față de programul actual. Și mai ales că Comisia ne propune extinderea preocupărilor fondului. 2,7 miliarde de euro nu sunt suficiente. Nu se ține cont de extinderea sărăciei, și de numărul mare al persoanelor fără adăpost. Prin raport, Comisia transmite un mesaj clar. Este momentul să luăm măsuri. Și este de datoria noastră să luăm măsuri. Trebuie să acționăm și raportul ne cere uh, propuneri. Eu voi face două propuneri care mi se pare esențiale. În primul rând, Aș vrea ca în textul acesta să fie cuprinsă o dimensiune ecologistă și anume să existe uh, o promovare a produselor locale de calitate și să se lupte împotriva risipei în uh, alimentație. Să fie promovate culturile de sezon și produsele locale să se lupte împotriva uh, efectelor încălzirii climei, astfel să nu mai fie transportate mărfurile de departe. Săracii au și ei dreptul să se alimenteze sănătos și să mănânce mâncare proaspătă și de sezon. Asta este o primă propunere, domnule raportor. A doua propunere, accesul la parteneriate. Aș vrea să mă asigur că în acest aviz toți partenerii vor fi asociați de la definirea programului operațional, fie că e vorba de agricultori, de asociații, cum ar fi brutăriile solidare, sau pentru uh, cei care luptă pentru drepturile, fără, drepturile persoanelor fără adăpost. Eu sunt împotriva cofinanțării și ei nu se vor folosi de acel fond pentru a încasa banii, este vorba de simplificare, de accesul la fonduri. În cele din urmă, valorile europene pe care le apărăm este o valoare foarte simplă. Fiecare cetățean trebuie să trăiască în demnitate. Nu este un program de caritate. Este unul de ajutorare, mai ales pentru persoanele cele mai defavorizate și simbolizează ceea ce ne lipsește în Europa astăzi, solidaritatea europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc Olgi Vlasac. Domnul Vlasac are cuvântul. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru prezentarea acestei teme. Am și eu câteva remarci. După care doresc să adresez o întrebare comisiei. În primul rând, consider că pentru a simplifica punerea în aplicare acestui instrument, ar fi înțelept dacă am include acest uh, fond european de, pentru sprijinirea persoanelor defavorizate în uh, cadrul strategic comun unic. Drept, în uh, acest mod, acest fond și fondul social european ar putea activa în cadrul unui singur program operațional. Și aș avea o întrebare uh, adresată Comisiei. Mă întreb dacă au fost uh, evaluate necesitățile fiecărui stat în parte pentru folosirea acestor resurse. Și dacă, de exemplu, un stat nu folosește aceste fonduri, dacă va putea folosească aceste fonduri pentru alte programe în cadrul aceluiași program operațional. Vă mulțumesc, doamna președinte. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină, dar lista e destul de lungă. Jan Olbricht, nu? Ai altă listă? Domnul Nielsen atunci? Da, lista crește tot mai mult. Vă mulțumesc. Voi încerca să fiu cât mai succint. Prima dată când am avut această dezbatere, am spus deja că nu sunt de acord, că nu mi-a plăcut de la bun început această propunere Drept urmare, nu am aceeași uh, părere ca raportorul și nu am aceeași uh, părere ca grupul politic din care fac parte și cred că este corect să explic de ce. Ce facem noi acum este să modificăm responsabilitățile Uniunii Europene și a statelor membre. Și Poate faptul că am fost uh, primar în Suedia timp de 15 ani uh, influențează părerea mea. În Suedia, autoritățile locale sunt responsabile pentru persoanele sărace, sunt responsabile pentru persoanele fără adăpost. Autoritățile locale în Suedia sunt obligate să oferă un adăpost tuturor. Sunt obligate prin lege. Și mă tem că dacă mergem pe această cale, se vor întâmpla două lucruri. În primul rând, când combați sărăcia, când lupți împotriva sărăciei, cel mai important lucru este să lupți pentru crearea de locuri de muncă, pentru că șomajul sărăcește lumea. Tocmai de aceea trebuie să lupți pentru a crea locuri de muncă. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Și dacă utilizăm fondul social pe care acum îl utilizăm să pregătim uh, oamenii să, gășea, să, să-și găsească un loc de muncă, să combatem șomajul. Și dacă acum începem să luăm fonduri de la acest fond pentru alte obiective, atunci în următorul cadru financiar vom discuta despre o sumă de 13 miliarde de euro sau chiar mai mult, pentru că trebuie să te concentrezi fie pe crearea de locuri de muncă, fie pe acordarea de alocații persoanelor sărace. Tocmai de aceea consider că mergem într-o direcție periculoasă. În Suedia avem, când, dacă va exista acest nou mecanism, primarii din uh, Suedia se vor gândi, a, foarte bine, fonduri europene sunt la dispoziție, deci nu trebuie să mai fac eu la fel de mult. Această situație reprezintă o problemă Tocmai de aceea trebuie să medităm din nou de ce facem acest lucru. Este un lucru bun pe termen lung pentru Europa sau nu? Eu unul nu sunt sigur și aceasta este experiența pe care am avut-o în Suedia și sunt uh, sigur că vom avea o discuție în cadrul uh, partidului nostru din Suedia. De fapt, am avut această discuție de mult timp. Cine este responsabil pentru ce lucruri în Uniunea Europeană? Și din uh, punctul meu de vedere, în urma acestei propuneri, statele membre vor începe să facă mai puține lucruri. Vă mulțumesc, uh, Olgi, din nou, nu? Constanță Crăl este pe listă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dacă îmi permiteți o remarcă principială. Știu că deseori negociem un raport, discutăm un raport în engleză. Cred că 99 din uh, colegii din Parlament cunosc limba engleză, însă eu am dificultăți foarte mari când trebuie să negociez în franceză. Nu știu franceză atât de bine încât să citesc un text și să înțeleg despre ce este vorba. Și mie mi se pare foarte dificil să trebuiască să vorbesc despre un subiect despre care nu pot uh, citi, nu pot înțelege. Este o remarcă principială. Și cred că o asemenea abordare nu este foarte eficientă. Cred că ar fi fost uh, necesar să primim o traducere de lucru în engleză, măcar să știm despre ce discutăm. Nu știu, de exemplu, dacă voi putea respecta termenul limită de depunere a amendamentelor până joi. Acestea în primul rând. În al doilea rând, nu voi începe prin a spune că nu-mi doresc acest program, pentru că cred că am depășit această fază a discuției. Însă, nu trebuie să uităm cum a luat naștere acest uh, program. A luat naștere din domeniul uh, politicii agricole comune, în momentul în care am văzut că există munți de alimente aruncate uh, Uh, și ne-am gândit ce facem cu toată această supraproducție. Este rațional, de fapt, să dăm acest uh, surplus persoanelor care nu au suficiente alimente. Între timp, nu mai există asemenea surplusuri în agricultură și am început această discuție dacă avem nevoie de asemenea programe și dacă da, de unde trebuie să vină finanțarea pentru ele. Concluzia a fost ca finanțarea să fie una europeană și sunt de acord cu acest lucru, mai ales pentru statele care nu au posibilitatea de a reacționa singură. Pentru că până la urmă, de fapt, ă, totul ține, această temă ține de responsabilitățile de competențele statelor membre. Și știu foarte bine că și în Germania au existat discuții uh, majore și rezervele au fost uh, foarte, foarte grave pentru că, într-adevăr, nu ține de uh, competențele Uniunii Europene să ne ocupăm de această temă. Toate acestea sunt istorie, însă dacă acum să începem să spunem că fondurile trebuie să fie mai multe și să nu ne limităm doar la, aliment, la alimente, ci și la alte lucruri, cred că um, ratăm această idee principală de a crea locuri de muncă, de a uh, implica oamenii, pe, de a aduce oamenii pe piața uh, muncii. Pentru că acest lucru este important, să, să nu uităm de incluziunea socială și să nu recurgem întotdeauna la distribuirea de alimente, de pomeni, pentru că nu acesta este scopul unei politici sociale uh, Uh, europene coerente. Într-adevăr, trebuie să stabilim uh, anumite criterii specifice legate mai ales de ratele de cofinanțare, pentru că dacă nu știm ce se va întâmpla, pentru că costurile sunt foarte reduse, deci măsurile nu vor fi foarte eficiente. Să nu uităm că noi suntem Responsabil pentru, nu noi suntem cei responsabili pentru a finanța tot ceea ce ține de responsabilitatea statelor membre. Trebuie să ne gândim, statele membre trebuie să se gândească ce măsuri pot finanța și aș uh, ruga raportorul și raportorii din umbră să țină seama de uh, aceste sugestii. Eu, din păcate, nu mă pot implica în această discuție pentru că am spus că am dificultăți lingvistice. Doamna președinte, în loc să dau cuvântul doamnei Deli, care dorește să intervină din nou, aș dori să vă spun de ce nu există o traducere în alte limbi. Este pur și simplu o explicație legată de lipsa de timp. În ciuda cererii noastre, Comisia de Ocupare a refuzat pur și simplu să amână acest uh, raport. Drept urmare, singura șansă pentru noi să elaborăm un aviz a fost să-l votăm în martie și nu am avut pur și simplu timpul necesar la dispoziție pentru ca acest aviz să fie tradus. Raportul în sine presupun că este în uh, engleză, nu? Deci aceasta este situația actuală am fi putut decide să nu elaborăm niciun aviz sau să elaborăm un aviz însă cu dificultățile legate de uh, lipsa traducerii în uh, alte limbi sau cel puțin lipsa traducerii la timp. Aceasta este situația de fapt. Doamna Deliva. Merci, Mulțumesc. Doar un minut vreau ca să îi spun colegului din Suedia să aibă grijă. Când vorbim de sărăcie și că vorbim doar de soluția locurilor de muncă, vreau să vă amintesc, în Europa astăzi există milioane de lucrători săraci care au recurs la aceste ajutoare alimentare. Un loc de muncă în ziua de astăzi nu te mai protejează de sărăcie dacă se pun în uh, aplicare uh, dispoziții pentru locuri de muncă care să-i apere pe oameni de sărăcie, nu se rezolvă problema. S-a stabilit un uh, venit minim pentru toți, dar nu putem să vorbim de locuri de muncă când e vorba de venitul minim. Cineva a spus mai devreme că ține de competența fiecărui stat. Dar cum vreți să facem progrese spre Europa care protejează? Eu vreau ca Europa să protejeze mai multe drepturi. Dacă mâine Europa trimite semnalul că fiecare stat trebuie să aibă grijă de proprii săraci și autoritățile să facă ce vor, la nivel național, unde mai este plus valoare europeană. Iată o decizie simbolică ce trebuie să reasă din acest Parlament. Fondatorii Europei spuneau că fiecare cetățean european are drepturi și unul din aceste drepturi, doamnă președinte, este de a avea o viață demnă. Dacă astăzi, ca ambasadori ai Europei, nu mai promovăm aceste valori, solidaritatea europeană, eu mă tem ce se va întâmpla mâine în Europa. Vă mulțumesc. Dacă nimeni altcineva nu mai dorește să intervină acum, atunci dau din nou cuvântul lui domnului Omar și pentru comentariile finale. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o dezbatere foarte interesantă, pentru că putem astfel să vedem care sunt punctele de vedere ale Uh, colegilor. Dar dați-mi voie să spun, este cam ciudat să-i auzim spunând că nu este vorba de o chestiune europeană. În tratatul de la Roma, vă amintesc că este înscris dreptul de a oferi fiecăruia o alimentație sănătoasă și echilibrată. Trebuie să amintim că Uniunea Europeană și-a fixat drept obiectiv eradicarea sărăciei până în 2020. Este vorba de o chestiune europeană și este de datoria noastră să o promovăm. Pentru că sunt raportor pe această problemă, inboxul meu este plin de mesaje de obicei, dezbaterile noastre nu încing spiritele, dar acum există așteptări și un interes al opiniei publice. Pentru că există o dimensiune simbolică foarte puternică. Și în acest moment vedem cu toții că poporul nu mai are încredere în instituțiile europene și nu putem să nu le uh, satisfacem așteptările. Cu privire la întrebările puse, o serie de întrebări au fost adresate comisiei, alte mi-au fost puse direct. În ceea ce privește simplificarea procedurilor, într-adevăr există o serie de dispoziții și de amendamente pe care le-am depus în acest sens. Evident, în măsura în care fondul european este integrat în politica de coeziune, există o serie de dispoziții de reglementare, de control, pe care asociațiile trebuie să le gestioneze și care vor pune o serie de probleme. Problema cu implicarea cea mai mare a actorilor generali este una fundamentală și este esențial ca asociațiile să poată să participe în mod activ la definire. Și în acest sens am depus o serie de amendamente. Vreau totodată să precizez cu privire la întrebarea adresată Comisiei dacă sunt sume ce sunt uh, deduse din Fondul Social European, aici cred că trebuie să avem un răspuns precis din partea Comisiei Europene. În plus, există și uh, propunerea referitoare la valorizarea produselor locale. Am depus și în acest sens amendamente dar nu trebuie ca aceasta să fie tradusă uh, prin uh, greutăți suplimentare pentru asociațiile de caritate, care să se adauge problemelor deja existente și vom vedea în ce măsură putem să uh, reacționăm la această propunere. Nu cred că vom denatura propunerea Comisiei, dar vom face de așa manieră încât propunerea să fie cât mai adaptată la nevoile concrete ale băncilor de alimente și o serie de lucruri neclare din amendament ar putea să, din propunere, ar putea să uh, complice această sarcină. Apoi, problema bugetară este esențială. Evident, nici cel mai bun regulament posibil nu va putea fi uh, pus în, de îndepus în aplicare față de obiectivele noastre. De aceea trebuie să ne mobilizăm în negocierile cu Consiliul European pentru a stabili viitorul buget. Uh, Vă mulțumesc. Singurul lucru pe care trebuie să-l decidem este termenul limită de depunere a amendamentelor. Nu este foarte multă vreme, 21 februarie, ora 18. Cu acest lucru am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și presupun că acum putem trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. Lambert van Nistelrooy și Constanțe Crel sunt co-raportori și ne vor informa în legătură cu negocierile desfășurate pe marginea regulamentului privind dispozițiile comune. Poate este surprins, Lambert. Nu. Uh, data trecută colegii mei au spus că am vorbit prea mult timp. Acum voi fi foarte succint și uh, dau cuvântul lui Constanță. Doamna președintă, da, se întâmplă tuturor acest lucru, Constanță. Da, voi încerca să vorbesc puțin mai mult, dar doar puțin mai mult. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și lui Lambert. Cred că de la ultima întâlnire a Comisiei Regii au avut loc alte trei uh, dialoguri tripartite și în comparație cu alte comisii și cu alte trialoguri, avansăm cu un ritm foarte bun. Următoarea întâlnire tripartită cred că va avea loc mâine după masă. În aceste întâlniri am discutat uh, întregul text al anexei cadrului strategic comun. Pe de o parte, discuția a fost foarte dificilă pentru că uneori am negociat propoziție cu propoziție, pe de altă parte Deseori uh, nu existau diferențe foarte mari între textul propus de comisie, de textul președinției Consiliului și de cel al uh, Parlamentului, însă trebuie să spunem foarte clar că Parlamentul European a fost întotdeauna instituția care a propus ceva, pentru că în unele situații Lambert și cu mine am spus că acceptăm uh, Uh, poziția Consiliului, doar ca să ne dăm seama mai târziu că, de fapt, Consiliul copiază textul nostru pur și simplu. Cred că acum avem anexa cadrului strategic comun și am discutat de asemenea uh, articolele 10, 11 și 12 și ne apropiem de un acord final. Punctul cel mai dificil este dacă vom avea sau nu acte delegate. Știți foarte bine că de fiecare dată Comisia cere acte delegate, Consiliul nu a fost, cu acest, nu a fost de acord cu acest lucru și noi am spus că ne dorim ca în regulament să se regăsească principalele puncte pentru cadrul strategic comun și așteptăm și suntem pregătiți să acceptăm clarificări suplimentare prin acte delegate. Dar nu am ajuns la un acord vis-a-vis -vis de aceste acte uh, delegate. Comisia a promis că ne va pune la dispoziție informații detaliate cu un exemplu despre ce va fi, se va regăsi într-un act delegat și sperăm că la următoarea întâlnire tripartită vom ajunge la un acord final în legătură cu acest punct. Ieri am uh, finalizat uh, blocul tematic referitor la dezvoltarea și cooperarea uh, teritorială, indiferent, inclusiv definițiile și setul de elemente legate de politicile strategice și, de asemenea, grupurile de acțiune locală. Din nou ne-am împotmolit puțin uh, la actele delegate vis-a-vis -vis de articolul 28 uh, alineatul 6 și aici Comisia ne va prezenta un uh, document pentru a ne ex- exemplifica ce se poate modifica prin acte delegate și ce nu. O parte a acestui uh, bloc se referă la uh, de exemplu, folosirea instrumentelor uh, tehnologice este articolul 31, fostul articol 39. Următorii pași în negocierea cu Consiliul vor fi uh, discutarea condiționalităților ex ante și a cadrului de performanță. Condiționalitatea ex ante este puțin dificilă pentru că nu avem până acum un document pregătit pe care de fapt să-l putem uh, negocia. Sperăm că până săptămâna viitoare, până miercurea viitoare, vom primi o propunere din partea Comisiei și Consiliului. Vom vedea dacă acest lucru se va adeveri sau nu și să sperăm că uh, vom finaliza aceste negocieri cât mai repede cu putință. Oricum, ritmul cu care avansăm este unul foarte bun și nu trebuie să uităm că prevederile din uh, acest uh, regulament sunt foarte complicate și viteza cu care avansăm drept urmare nu este una rea. Drept urmare, sunt sigură că că am putea ajunge în plenară cu rezultatul acestor negocieri înaintea pauzei uh, din vară și sperăm că statele membre regiunile, partenerii vor putea să lucreze, să, începe, să, să înceapă să lucreze pentru aceste programe operaționale. Um, eu uneori am impresia și poate și Lambert este de acord cu mine că deseori este, uneori este foarte dificil să negociez cu Consiliul care nu este pregătit să accepte că Parlamentul are dreptate. Sau pur și simplu să spună, dar ne vom regândi poziția și nici măcar nu am discutat uh, lucruri foarte complicate, cum ar fi macrocondiționalitatea. Puncte foarte dificile care ne așteaptă în viitor. Să sperăm că vom uh, reuși să găsim o metodă de lucru negociind aceste pachete inițial, inițiale și Săptămâna viitoare să sperăm că vom începe să discutăm elementele esențiale pentru programele operaționale, astfel încât regiunile să vadă în ce direcție înaintăm. Și cam acestea sunt veștile pe care doream să vi le transmit. Și Lambert, dacă cumva am uitat ceva, te rog. Dacă îi dau cuvântul, spune doamna președinte. Da, dumneavoastră luați decizia. Lambert, doresc să mai adaug ceva sau te mulțumesc, uh, te mulțumesc cele spuse de Constanță. Da, în urma unei asemenea invitații este foarte greu să spun nu. Ai uh, dreptate în totalitate. Este adevărat, mai uh, trebuie să rezolvăm lucruri importante, macrocondiționalitatea, dar să nu uităm de performanță care a fost discutată și este um, inclusă uh, în concluziile, de, concluziile concluziile de, Consiliului de săptămâna trecută. Nu știu, procentul este de 7% sau va fi unul mai mare? Poate noi, în calitate de raportor, ne dorim să ne să gândim mai mult în viitor și dacă Consiliul întotdeauna spune nu, nu, nu, Poate în decursul acestor șapte ani vor încerca să îmbunătățească res- rezultatul. Oricum, rezultatul nu trebuie să fie unul uh, birocratic. Și poate ar trebui să ne gândim de pe acum la discuțiile viitoare. Și, într-adevăr, data trecută am discutat despre Fondul Social European, unde există o diferență foarte mare între abordarea Parlamentului, poziția Comisiei și cea Cons- Consiliului. Și, din nou, chiar și uh, în cadrul dezbaterii de la Strasburg am uh, cerut domnului Andor să ne prezintă câteva idei, dar mie mi se pare că dumnealui este uh, blocat și dacă nu va da dovadă de un grad mai mare de flexibilitate decât uh, este acum cazul în text, va fi foarte greu să ajungem la un acord. Deci uneori ar fi util să înțelegem cum am putea să atragem de partea noastră comisii pentru a, comisia pentru a obține un rezultat mai bun. Și dacă Uh, comisia nu schimbă poziția, va fi greu de știut care va fi rezultatul uh, final. Pentru că, până la urmă, nu doar Comisia Europeană va fi dezamăgită, ci și uh, colegii noștri de la Comisia care se ocupă de aspectele sociale. Îmi cer scuze, dar mi-ați dat cuvântul. Nu am dorit să deranjez pe nimeni. Îți mulțumesc, Lambert. Din partea raportorilor din umbra. Nu știu dacă dorește cineva să intervină. Domnul Omarji? Da, domnul Omarji. Vă mulțumesc. Am două serii de comentarii. Dimineața, în dezbaterea cu președintele Comitetului Regiunilor, am spus că noi construim practic acum jurisprudența în materie de codecizie. Aceasta înseamnă că trebuie să avem mare grijă ca prerogativele Parlamentului să fie respectate. Și de aceea aș dori să ne întoarcem la deciziile ce au fost luate în timpul Consiliului European și aș dori să am și uh, opinia coraportorilor privind consecințele la nivelul marjei de manevră pe care o avem în aceste negocieri. Decizia Consiliului European menționează în mod explicit condiționalitățile macroeconomice. Totodată este vorba și de rezervele de performanță și așa mai departe întrebarea pe care mi-o pun este ce ne mai rămâne nouă în timpul negocierilor, pentru că totul a fost practic hotărât de Consiliul European. Este respectat principiul codeciziei? A doua remarcă și întrebare pe care vreau să le pun raportorilor se referă la mandatul nostru de negociere. Conform mandatului, Parlamentul European, să mă corectați dacă greșesc, nu prevede coerența cu strategia 2020 și guvernanța uh, europeană. Dar în timpul trialogurilor, Consiliul și Comisia vor să alinieze politica regională cu strategia Uniunea Europeană 2020 și cu instrumente precum semestrul european. Acestea nu sunt parte din negociere și de fiecare dată Consiliul și Comisia le aduc din nou în discuție. De aceea vă amintesc că mă opun și le cer raportorilor opinia. De asemenea, le cer să rămânem intransigenți față de mandatul ce ne-a fost stabilit. Obiectivul original, și sunt sigur că sunteți de acord, al politicii de coeziune nu trebuie să fie influențat de doctrinele austerității care se inserează în aceste dispoziții. Vă mulțumesc! Am două întrebări scurte. În ceea ce privește inițiativa comunității, a existat o discuție privind costurile. De fapt, nu știu dacă s-a discutat sau nu modul de organizare al inițiativelor comunitare. Mulți au înțeles că astfel va putea fi prelungit domeniul de aplicare și la orașe. Se speră că astfel uh, se va ajunge la uh, programul LIDER. Acesta are costuri operaționale foarte mult, 25% cred. Și nu cumva acesta este prea mare pentru CITES. În uh, zonele rurale, lider este bun, dar pentru orașe nu știu. Poate nu este cazul. Apoi, uh, tehnologiile de inovare. Orice delegare uh, nu este aprobată de Consiliu. Nu putem să discutăm folosirea acestor uh, tehnologii fără delegații. Aveți o problemă cu asta? Președinta, mai vrea cineva să ia cuvântul? Uh, cine vrea? Constanțe sau Lambert? Constanțe. Mulțumesc pentru întrebări. Cred că de fiecare dată am spus limpede că decizia Consiliului privind CFM și includerea codeciziei și a politicii de coeziune este mandat al Consiliului. Președinția cipriotă și președinția irlandeză, dar și cea daneză înainte, au spus că da, este doar un mandat și nu ne atingem de procedura de codecizie. Vreau să știu cum vor să rezolve problema. Cum putem să aplicăm decizia. Viitorul ne va spune. Fiecare are o poziție și acum trebuie să ajungem la un acord. Cred că mandatul echipei de negociere este unul clar. Dacă există probleme, Trebuie să revenim în comisie aici și dacă putem să rezolvăm problema, bine, dacă nu, este o situație normală, totuși. Dar trebuie să decidem asupra lucrurilor și sperăm că putem rezolva problemele înainte. Pentru că avem procedurile pe care le avem în Parlament. Ian, da, s-a vorbit despre aceste chestiuni în trialog, mai ales ieri. În zonele rurale trebuie să folosească principiul lider, dar pentru FEDER, care include și orașele, pot să decidă statele membre. A fost o experiență pozitivă și vor să folosească principiul și pentru alte proiecte. Dar nu este ceva obligatoriu. Problema este cu categoriile de regiuni. Cum putem să transferăm principiul în orașe când Consiliul propune ca regiunile între 10.000 și 150.000 de locuitori, dacă este într-un oraș, este, pentru un oraș este greu, pentru că sunt orașe și mai mari de atât. De aceea, Comisia trebuie să propună un text împreună cu Consiliul prin care să rezolve această problemă. Pentru că putem sprijini ideea, dar nu în măsura în care devine uh, inflexibilă. La fel, situația cu costurile. Acum există ideea de a îmbunătăți consolidarea de capacități și de finanțarea consolidării de capacități pentru ca în regiuni oamenii să poată înfăptui astfel de strategii. Așteptăm un text de compromis din partea Comisiei. Toate cele trei uh, instituții au aceeași idee, dar nu în, în varianta finală a textului. Trebuie să așteptăm și părerea serviciului uh, juridic, să vedem ce putem include în regulament și ce nu. În ceea ce privește tehnologiile informațiilor, este decizia statelor membre dacă să le folosească sau nu. Strategiile de dezvoltare locală sunt conform acestei strategii a informațiilor, a tehnologiei informațiilor, dar pot fi folosite și în dezvoltarea locală. Este obligație pentru statele membre dar este uh, benefică pentru flexibilitatea regiunilor. Mulțumesc, Lambert. Întrebarea lui uh, Ionis Omure m-a făcut să mă gândesc la ce s-a întâmplat în săptămâna trecută și cum trebuie să acționăm ca și comisie în general. Și am urmărit negocierile din Consiliu și până la urmă politica de coeziune a câștigat câteva miliarde, dar nu au fost și mai multe tăieri așa cum ne așteptam în sectorul nostru. Sigur, nimeni nu e fericit, dar ok, asta este, haideți să continuăm. Și în al doilea rând, ce, se întâmplă, ce s-a întâmplat cu peste tot uh, în cercetare și dezvoltare, de exemplu, situația e tragică, deși dacă ascultăm pe colegii de la Comisia ITRE, săptămâna trecută am fost într-o delegație ITRE și am ascultat câțiva vorbitori și au spus uh, n-a fost totuși chiar atât de rău pe cât ne așteptam. Nu știu ce înseamnă asta, dar e un fapt că unele dintre aceste programe, Galileo și așa mai departe, care erau în buget, acum sunt scoase din buget. Și apoi a fost minunat ce, și interesant ce au spus au spus acum negociem și avem nevoie de cuvântul noastră de că vom putea oferi concentrare tematică, o economie orientată pe cunoaștere, cercet, infrastructuri de cercetare și mai departe. Și acum trebuie să dăm ce am promis și ei negociază la trialog și cred se gândesc, bine, deci concentrarea tematică este salvată, uh, specializarea inteligentă și așa mai departe. Deci sunt toate aceste lucruri uh, protejate prin regulamentul nostru și pot spune, sper, dar nu sunt sigur, pentru că regulamentul trebuie formulat astfel încât să funcționeze și birocrații care controlează fluxul de bani să nu blocheze banii pentru că aceste lucruri nu au fost uh, prevăzute în mod expres în regulament. Deci dacă ne uităm la următoarele negocieri ale Parlamentului, putem spune că suntem absolut nesatisfăcuți din cauza flexibilității a resurselor proprii și a lipsei de inovație. Și acest ultim punct ar trebui să fie contracarat într-un fel, pentru a arăta că de jos în sus, de la subsidiaritate, de la regiunile și orașele noastre, de la contractele de parteneriat pe care le vom semna în acest an, în fiecare an, uh, dăm multe lucruri, că 80% din țările dezvoltate uh, sunt preocupate de schimbările climatice. Schimbările climatice sunt incluse, da? inițiativele pentru educație și alte lucruri, deci Parlamentul să poată avea o viziune integrată a rezultatelor și nu doar să pună degetul pe linia bugetară 1A, toată lumea începe să plângă, linia bugetară 1B, toată lumea e fericită și așa mai departe. Nu. Să le vedem pe toate într-un grup, într-un uh, întreg care este bugetul. Deci, sigur, acum colegii noștri au dezbaterile pe buget, dar problema este că noi suntem cei care avem banii. Noi trebuie să arătăm că politica, ce cerem noi ca Parlament cu putere, este, de exemplu, un levier, cum ar fi Fondul European Social, Fondul de Coeziune și așa mai departe. Modernizăm lucrurile, schimbăm lucrurile. Așadar, două mesaje. Primul, să fim atenți, nu așa cum am făcut ca raportor, numai să stăm împreună pe, să discutăm cele cinci fonduri și regulamente, să vedem cum facem progrese și cum aducem lucrurile la coerență. Dar, de asemenea, să stăm cu raportorii de la Horizon, de exemplu, de la sau de la Institutul European pentru Tehnologie și Inovare. Pentru că dacă vedeți ce se întâmplă acolo, de exemplu, clusterele de inovare regională uh, europeană, ele sunt exact ce facem noi cu fondurile regionale, pentru că se spune că trebuie să existe concentrare tematică și să-ți găsești uh, Uh, concentrare tematică în Europa și să coopere. Și asta vor ei și asta fac. Deci, ar trebui în regulamentul nostru și la regulament, să ne uităm la regulamentul nostru și la regulamentul prin cercetare și dezvoltare și să colaborăm, să facem acest lucru nu în șoaptă, să comunicăm pur și simplu, pentru că altfel e greu să intri într-o dezbatere care e deja așa ca un fel de disc stricat și tot timpul auzim aceeași poveste sau același cântec. Dar uh, povestea poate fi diferită dacă Parlamentul dorește. Eu am susținut ideea să acceptăm un buget cu multe schimbări și apoi trebuie să spunem că creăm un nou sistem pentru fondurile de coeziune, fondurile structurale, fondurile de investiții și fondurile de cercetare și dezvoltare Horizon și bugetul uh, ETI. Bine, nu știu cum, dar trebuie să găsim o soluție. Din nou, da, ai ocupat tot timpul de vorbire a lui Ian Olbricht. Nu mai are Ian ce să, timp să mai vorbească. Bine, un minut, Ian Olbricht. Olbricht, un minut. Da, o să primești un minut. Așadar, mulțumesc uh, domnule Van Nistelrooy. Înțeleg că putem trece acum la al doilea raport, raportul Olbricht privind RDF, da? Și noi încercăm să uh, mișcăm lucrurile cât mai repede. Am avut trialogul pe 31 ianuarie și pe 18 februarie a fost întâlnirea tehnică, știința tehnică. Au fost discutate unele elemente uh, și aprobate de cei trei parteneri și unele dintre ele rămân încă în discuție. Mai întâi avem acordul provizoriu în legătură cu extinderea domeniului de aplicare a susținerii. Dați-mi voi să vă reamintesc că în această dimineață am vorbit despre problema întreprinderilor mari, companiilor mari. Și există un acord provizoriu că în domeniul cercetării și inovării, eficienței energetice, ITNC, nu se va face distinția între întreprinderi mari și mici. Deci vom avea un domeniu de aplicare pentru marile companii. De asemenea, s-a căzut de acord asupra posibilitatea de a folosi bani pe cercetare și inovare, pe infrastructură de cercetare și inovare și eligibilitatea infrastructurii uh, de turism și culturale. Ne-am luptat pentru asta, asta este acordul final. Am căzut de acord asupra acestui, acestei formulări infrastructură de scară mică. Nu știu ce înseamnă asta, municipalități mici, ceva mic oricum. Uh, infrastructura de scară mică de turism și culturală, dar încă avem uh, întrebarea privind eligibilitatea infrastructurii de sport și recreaționale. Comisia se opune cu putere și de asemenea și Consiliul. Am reușit să ștergem excluderea investițiilor în infrastructură care oferă servicii de bază în domeniile mediu, transport, ICT, ITNC. Acesta e un uh, succes important, e un acord cu Consiliul. Deci am căzut de acord că, de fapt, n-am reușit să avem informații referitoare la infrastructura care oferă servicii de bază, dar mai întâi am, am șters-o, deci nu mai e nevoie să mai explicăm. Acum, următoarea discuție va fi următorul trialog se va referi la aceste articole, deci sper că Uh, cât mai repede să încheiem negocierile pe aceste articole. În ce privește prioritățile de investiție, există câteva elemente care s-a căzut de acord să fie adăugate. De exemplu, uh, uh, domeniul e-culture, culturii electronice, de asemenea domeniul eficienței energetice a fost uh, adăugat diferitelor tipuri de întreprinderi, nu doar IMM-urilor, ci tuturor tipurilor de întreprinderi de companii, eficiența energetică. Și, bineînțeles, mobilitatea urbană, care se va regăsi la concentrarea tematică și asupra acesta s-a căzut de acord. Și o propunere a Parlamentului să facem așa. Dați-mi voi să vă reamintesc că odată ce a fost adăugat ca Uh, prioritate, nivelul de eficiență energetică crește cam 12% și în fondul de coeziune. Apoi avem eligibilitatea cogenerării uh, înalt eficiente a, uh, de căldură și energie electrică. Formulările din timpul uh, ședinței tehnice au fost un pic scurtate, dar în continuare e vorba de cogenerare de eficiență înaltă în acest domeniu al electricității și încălzirii. Punctul de plecare a discuției pentru următorul trialog va fi acesta săptămâna aceasta. Va fi vorba de dimensiunea urbană. Aici, acesta este elementul regulamentului general, pentru că e în contractul de parteneriat, în acordul de parteneriat. Criteriile sau regulile după care se aleg uh, zonele urbane. Acesta este în continuare un element aflat în discuție pentru că Comisia și Consiliul preferă zonele urbane, noi preferăm zonele funcționale urbane. Întrebarea este ce înseamnă asta. Uh, deci nu e vorba doar de formulare. Cred că până la urmă am reușit să cădem de acord și un alt lucru Mm, deschis uh, discuției și de aici întrebarea mea către Constanț. Vorbim despre acei faimoși 5%. 5% din FDF care uh, să meargă către acțiuni urbane integrate, așa cum se numesc ele. Și ce este lucrul cel mai important în aceste 5% și care e valoarea adăugată pentru comisie? Pentru ei, elementul cel mai important este delegarea delegarea diferitelor elemente către autoritățile urbane, nu doar autoritățile uh, orășenești, ci autoritățile urbane. Ce am propus a fost să avem diverse grade de delegare, să fie de la o delegare slabă, să zicem așa, legată de selectarea operațiunilor, până la o delegare completă, adică un grant global. Asta este ce am propus și acum avem o poziție mai puternică din partea Consiliului. Consiliul, de fapt, nu vrea să discute de niciun fel de delegare, deloc. Și asta e întrebarea care rămâne deschisă. Noi avem mandat din partea Comisiei noastre să luptăm pentru delegare, să fie acesta următorul pas și autoritățile locale fără acesta să le face, autoritățile relevante să le facem mai responsabile față de m, mm, autoritatea de management și de asemenea, rămâne o întrebare deschisă. Am fost surprins, mă plăcut uh, de faptul că Comitetul Regiunilor mi-a mulțumit pentru dezvoltarea platformei de dezvoltare urbană, ceea ce era un, în general adevărat, lucru în general adevărat. Nu, dar uh, intervenție fără microfon a doamnei președinte. Uh, domnul Bic, la început asta era să fim împotrivă. Și de să vă reamintesc acest lucru. Și uh, după aceea, Comisia ne-a explicat că ceea ce propun nu este o nouă platformă ca 2020, ci o platformă tehnică menită să verifice dacă proiectele pilot funcționează sau nu. Și asta e diferit, pentru că e vorba de schimbul de informații tehnice, de cum funcționează el, efectiv. Dar mai avem în continuare, mandat, uh, am avut mandat uh, negativ de la Comisie, trebuie să ne întoarcem la Comisie și să schimbăm mandatul și sigur, Comitetul Regiunilor uh, e gata să accepte acest lucru dacă e legat de ei, de Comitetul Regiunilor. Adică, dacă Comitetul Regiunilor este implicat în întreaga acțiune, atunci el pot accepta. Din contră, diferitele asociații care au început cu atitudini foarte extreme, deci Eurocities, dar și altele, uh, au avut această atitudine, dar am avut o discuție cu Urbac să vedem dacă ei acum sunt relativ independenți și dacă ei intră într-o astfel de platformă, vor deveni o agenție a Comisiei, practic. Pentru că Comisia vrea să aibă pe cineva care să verifice ce funcționează și ce nu. Deci cred că încă rămâne să se explice aceste lucruri. Deci avem o poziție foarte puternică a Comisiei, pe care aceasta și-o apără, avem o poziție puternică a Comisiei noastre, avem o poziție foarte neclară a Consiliului, pentru că nu prea le pasă, nu îi afectează foarte tare, dar este un element uh, foarte important și cred că ne vom întoarce în comisie cu o decizie finală și sigur problema legată de actele de implementare versus actele, de, actele delegate pentru procedurile legate de acțiuni inovative, inovatoare. Aceasta e o problemă continuă între Comisie și Consiliu. Comisia preferă acte delegate, Consiliul preferă actele de implementare. Da, sigur, întrebarea se pune și anume cu cine vrem să continuăm cooperarea în următoarele săptămâni și cu cine ne aliem. Uh, deci asta este problema reală. Și următorul subiect pe care îl vom discuta săptămâna aceasta, pe 21 februarie, uh, va fi vorba de dimensiunea urbană și de area de aplicare, domeniul de aplicare a susținerii. Vom discuta în continuare prioritățile de investiții și vom începe să discutăm despre un subiect foarte dificil, uh, concentrarea tematică care e legată direct de regulamentul general și sigur de o primă discuție posibilă privind indicatorii. Deci dați-mi voie să rezum. Indicatorii sunt o chestie pe care eu nu înțeleg deloc, pentru că Comisia are un acord intern că în fiecare regulament vor pune o listă de indicatori. Asta este principiul orizontal. Indicatorii nu au practic nimic de a face cu regulamentul concret, e, sunt modalități de colectare a datelor. Asta e la fel pentru fondul de coeziune RDF și așa mai departe. E un text juridic. Vă reamintesc că n-am deschis aici, n-am făcut amendamente pentru că am crezut că e tehnic. Și de aceea am propus să luăm din regulament și să facem act de implementare, act delegat. Pentru că dacă nu, o să deschidem posibilitatea amendamentelor. Avem unele amendamente de la Verzi și de la Guie cred, dar ceilalți nu au făcut amendamente. Nu cred că politicienii ar trebui să pregătească indicatori tehnici. Nu e treaba noastră asta. Treaba noastră este să decidem politici, nu să decidem elemente tehnice. Dacă e vor să le facă, vom deschidem cutia Pandorii și vedem ce se întâmplă. Pentru că în fiecare regulament vor fi amendamente diferite. și indicatorul de rezultat ar trebui să fie creat de jos în sus, ar trebui să fie creat pe teren. Indicatorii pe care ei propun este, sunt legați de modalitatea de a colecta datele, fără să explicăm ce este indicator a ce, ci doar numărul de kilometri, de metri pătrați și așa mai departe, care e necesar. Sigur că sunt necesare aceste lucruri pentru colectarea datelor, dar nu cred că ar trebui să fie într-un text juridic care Comisia îl apără de parcă ar fi ceva foarte, foarte important, nu știu de ce, dar asta e ceva, avem mandatul să ștergem din text. Putem vedea ce se va întâmpla. Mulțumesc. Anybody would like to speak on it? Dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu FEDER? Doamna Deli va fi prima. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că de acum înainte vom putea să obținem rapid în cadrul negocierilor o poziție a Consiliului pe marginea articolelor importante privind concentrația uh, tematică sau delegarea 5% la FEDER, autoritățile urbane în favoarea dezvoltării uh, urbane integrate, pentru că asta este o piedică în cadrul negocierilor. Mie mi se pare că Comisia încă nu e pe calea cea bună. Pentru că ne trimite niște documente tehnice în ultimul moment, dar uh, ține sub tăcere alte aspecte importante. Aș vrea ca în aceste negocieri cu o miză esențială să abordăm problema energetică. Comisia nu trebuie să uite dimensiunea teritorială inclusă în FEDER. E vorba de distribuție la nivel local, care trebuie încurajată, dar de partea cealaltă este un dosar de care am vorbit de dimineață, pentru care am fost raportoare, și anume locuințele publice sau private, clădirile publice sau private, care sunt un aspect cheie în asigurarea eficienței energetice. În sectorul uh, locuințelor sau sectorul clădirilor, în general, produce 80% din gazele cu efect de seră. Trebuie să vedem uh, lucrurile dincolo de, de simplul obiectiv al obținerii eficientizării energetice. Trebuie să ne reîntoarcem la investiții când folosim FEDER în teritorii. Să ne folosim de această pârghie și să uh, facem progrese. Mulțumesc. Ernst. Doamna Ernst, vă rog. În introducere, doresc pur și simplu să spun că trebuie să fim uh, atenți. În acest dialog există diferite interese, există diferite opinii. Acest lucru este foarte clar și noi trebuie să fim foarte atenți cu mandatul pe care îl avem. În primul rând, trebuie să fim atenți să ne păstrăm poziția, să negociem și să nu cedăm uh, foarte repede în fața argumentelor folosite de comisie. Și spun acest lucru foarte conștient, pentru că eu nu sunt pregătit atât de ușor să modificăm uh, mandatul fără niște negocieri și cred că trebuie să discutăm, ar trebui să avem o discuție pe fond în legătură cu această strategie. Acum, în legătură cu platforma urbană. Aceasta nu s-a bucurat de niciun sprijin în discuția din uh, Parlament. Am avut uh, părerea că ar trebui să mergem pe această cale, însă eu, din păcate, nu sunt însă edificată în uh, totalitate. Nu cred Uh, ceea ce a exprimat, de exemplu, Comitetul uh, Regiunilor în primul aviz pe care l-a elaborat, a spus că sub uh, patronajul Comitetului Regiunilor ar putea fi organizat o asemenea rețea, însă să nu consolidăm o altă structură în afara acestui patronat. Și cred că trebuie să Uh, discutăm mai mult despre acest lucru. Apoi, trebuie să discutăm ce se întâmplă cu întreprinderi mici și mijlocii. Au acestea o prioritate sau nu? Noi am discutat foarte mult această temă și cred că ar trebui să ne păstrăm în continuare sprijinul deosebit acordat acestor IMM-uri. Apoi, să nu uităm de dezvoltarea anumitor modele de afaceri acestea ar trebui să țină seama și de piața locală. Poate vă aduceți aminte că am discutat acest punct, uh, pentru că și în spatele acestei discuții se ascund interese uh, materiale. Prioritățile de investiții acum. Aici cred că avem un uh, contrapol foarte bun, nu pentru un contrapol foarte bun la strategia Uniunii Europene 2020, care ar putea avea un efect de corecție important. Tocmai de aceea ar trebui să discutăm mai mult. Când vine vorba acum de eficiența energetică, sunt de acord cu verzii. Cred că am putut discuta până acum prea puține lucruri și uh, consider că poziția noastră ar trebui să fie păstrată în continuare una foarte puternică. Doamna președinte, uh, nu, știu, nu mai văd pe nimeni altcineva. Ian? Da, vă mulțumesc pentru aceste remarci. Cred că, în general, suntem de acord cu niște elemente fundamentale pentru noi. În primul rând, uh, prioritatea pentru IMM-uri, Acestea reprezintă într-adevăr o prioritate, dar situațiile sunt uh, diferite în statele membre și trebuie să vedem care va fi până la urmă rezultatul cel mai bun, dar IMM-urile sunt o prioritate. În al doilea rând, al, uh, eficiența energetică. Și vă aduc aminte că noi cu toții am fost foarte flexibili când am modificat limitele pentru eficiența energetică și am pus accentul pe importanța eficienței energetice a clădirilor. Poate clădirile, indiferent că este vorba de cele publice sau private, ar trebui să capete un rol și mai important în acest sens, pentru că uh, după cum a spus și uh, Karin, uh, investițiile nu sunt complicate în acest uh, sector, dar aduc rezultate foarte bune din punctul de vedere al eficienței energetice. Această platformă mi se pare a fi o idee foarte interesantă și este interesantă pentru că pentru comisia noastră modul în care am uh, prezentat lucrurile a fost că această platformă nu este neapărat necesară. Apoi Comisia a, și-a schimbat puțin poziția, a spus că este vorba de o cooperare tehnică, deci o abordare diferită și limitată. Și ceea ce trebuie să discutăm noi în echipa de negociere este dacă ar trebui să fim mai deschiși, să includem și participarea Uh, Comitetului uh, Regiunilor sau nu. Nivelul de implicare a Comisiei în această platformă este extrem și cred că în aceste condiții ne vom confrunta cu noi provocări. Deci dacă mandatul de negociere trebuie modificat, vom reveni la Comisie cu o poziție clară și comisia este cea care va decide care este mandatul. Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun pe scurt câteva lucruri în numele colegii noastre uh, Rica uh, Manner. După, conform ultimelor uh, informații, în ianuarie a avut loc un uh, trialog și, în general, au fost discutate patru blocuri tematice și au fost negociate parțial până acum uh, blocul de programare, instrumentele de uh, eligibilitate și există câteva puncte de natură politică care urmează să fie discutate în următoarea ședință a fost organizată și o întâlnire de natură tehnică pentru a discuta anumite aspecte care apoi au fost transmise pentru a fi aprobate de echipa de negociere și doamna Maner speră că în această săptămână se vor putea încheia majoritatea capitolelor legate de programare în legătură acum cu concentrarea tematică și prioritățile de investiții. Există aici o legătură foarte puternică cu FEDER și, de fapt, nu s-a putut ajunge la un acord final uh, vis-a-vis -vis de prioritățile de investiție, pentru că trebuie să se avanseze negocierile legate de FEDER inițial. Pentru că doar așa um, Fondul European de Dezvoltare Regională va putea fi aliniat în legătură acum cu concentrarea tematică, aici există o diferență, o diferență de opinii. După cum știți, în mandatul nostru noi am votat pentru o mai multă flex- flexibilitate când vine vorba de programele de cooperare teritorială cu cinci obiective tematice prioritare față de uh, propunerea Comisiei. Acum a apărut și o propunere din partea Consiliului diferită de poziția Parlamentului, deci este un punct în continuare deschis. A avut loc un prim schimb de opinii și doamna Manar speră că va fi posibil să se ajungă la un acord uh, pe marginea acestei teme în viitorul uh, apropiat. Marțea viitoare va fi organizată următoarea întâlnire tripartită Aici se intenționează discutarea controlului, sistemelor de control, monitorizare și a, gestiun- a gestiunii financiare. Alte puncte sunt discutate în întâlnirile uh, tehnice, pentru că mm, nu este nevoie de această discuție politică legată de cooperarea teritorială europeană. Nu știu dacă Marita Rez dorește să intervină cu uh, informații suplimentare sau nu. Oui, quelques petits points. Euh. Câteva comentarii. Mulțumesc, doamne președinte. Mi repet uh, mulțumirea și poate mulțumirea tuturor participanților la trialog pentru că există o bună cooperare Aș putea adăuga că am avut discuții pe tema dezvoltării rurale, unul din punctele importante pentru noi, privind uh, participarea financiară a beneficiarilor la operațiuni. După cum ați spus, așteptăm uh, evoluția negocierilor privind regulamentul FEDER. Aș dori să vorbesc despre un punct care a stârnit o dezbatere ultima dată, am propus în mandat cinci obiective tematice, iar Consiliul uh, era 20% dispus să le accepte și 80% nu. Și regret acest lucru, pentru că cred că trebuie să fim mai flexibili. Ca și în cazul altor regulamente sunt uh, multe puncte importante în cooperarea teritorială care au fost negociate. Acordul de acum 15 zile nu ne mulțumește privind uh, bugetul. Am cerut 7% din bugetul coeziunii pentru cooperarea teritorială. Și asta în mai multe rapoarte votate în comisia noastră. Suntem foarte departe, chiar dacă la ultimul Consiliu am câștigat 200 de milioane, suntem totuși departe de ținta noastră. E adevărat, putea să fie mai rău, dar cred că suntem toți convinși de utilitatea acoperării teritoriale și trebuie să ne batem ca să avem un buget coerent. este generată o competitivitate, o economie prin uh, această politică, nu este o risipă de bani. Nu știu dacă am reușit să conving pe toată lumea, dar trebuie mereu să aducem acest lucru în discuție și să ne batem pentru buget. Mai sunt uh, multe lucruri de stabilit privind rata cofinanțării și sumele dedicate limita de 56 um, de kilometri pentru cooperarea transfrontalieră, alocarea fondurilor și așa mai departe. Cred că am epuizat toate punctele. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Alfonzi. Uh, da, pe tema flexibilității uh, îmi cer scuze, mereu sună în momentul nepotrivit. Parlamentul cere mai multă flexibilitate. Noi cerem ca concentrarea tematică să fie de 5 obiective, nu de 4, cum propune Comisia. Consiliul propune un uh, compromis, 4 priorități tematice, dar 80% din sumă. iar 20% să fie dedicat flexibilității. Ca și Marie Terez, cred că acest uh, compromis corespunde cu spiritul discuțiilor din comisie. Mulțumesc. Thank you. So if there's no more... Vă mulțumesc. Dacă nu mai există alte remarci în legătură cu această temă, doresc să dau cuvântul lui Victor. Nu? Îmi cer scuze, Victor. Teres. Da. Am dorit să spun pur și simplu că să vă aduc aminte cât de important este pentru insula această, acest subiect. Cred că nu ar trebui să păstrăm această limită de kilometri pentru ca și aceste insule să poată accesa fondurile alocate cooperării teritoriale. Am văzut că această limită a fost uh, abolită într-o propunere și în uh, septembrie 2010, de fapt, Parlamentul European a adoptat o, re- o rezoluție în acest sens și am dorit să spun negociatorilor să depună un efort uh, în acest sens. Lambert? Foarte pe scurt cooperarea teritorială, dacă este să o privim într-o perspectivă pe termen lung, acest, acest program devine din ce în ce mai important. Pentru că devine uh, clar că există o scară europeană pentru cooperarea uh, regională. Uh, și aici sunt incluse și insulele, se depășesc uh, granițe majore și probabil vom continua aceste negocieri. Nu știu dacă acest mandat poate fi extins astfel încât um, noul obiectiv cu număr 3 să se bucure de uh, poziția pe care o merită. De exemplu, ce se definește la Horizon în domeniul cercetării și dezvoltării. La Horizon aici este primul punct. Acolo se spune că calea înspre excelență ar trebui să fie scara înspre excelență, stairway to excellence ar trebui să fie ușurată. Evident că este vorba de finanțare aici și este vorba de asemenea de colaborarea între universități. Altfel, uh, nu știu uh, în ce direcție trebuie să meargă această scară înspre excelență. Dacă este să ne gândim la instrumentele respective, nu putem să ocolim instrumentele pe care le-am dezvoltat deja în politica de coeziune. Și trebuie să vedem dacă folosim suficient aceste instrumente astfel încât să ajungem la sinergiile necesare între două între două programe. Regiunile de cunoaștere, Regions of Knowledge, este un program care se desfășoară în uh, actualul uh, cadru, program cadru de cercetare, însă trebuie să vedem dacă, într-adevăr, uh, acest, lucrurile pot continua în acest mod, pentru că a ieșit de la Horizon, a fost integrat în noua politică de investiție și se pune întrebarea dacă uh, lucrurile vor continua sau se vor bloca în această lume a birocraților. Victor. Uh, yeah, there are some developments. Există unele evoluții, unele pozitive, altele negative. Acum doresc să mă refer în primul rând la faptul că săptămâna viitoare vom, vom avea al doilea trialog pe 27 februarie și pe data de 18 martie va avea loc al treilea trialog și sper ultimul. Acest lucru este unul pozitiv și doresc să mulțumesc președinției irlandeze și comisiei care au reușit să stabilească în cele din urmă agenda. Apoi, există unele evoluții mai puțin pozitive. Cea mai importantă este rezultatul uh, întâlnirii Consiliului referitor la cadrul financiar multianual. De ce? Uh, Deși, în termeni absoluți, fondul de coeziune nu a fost atins în mod uh, semnificativ, este vorba de o reducere de doar 2 miliarde. Principala uh, victima acestei decizii este facilitatea conectarea Europei. Știți foarte bine că am avut o discuție foarte lungă, uneori foarte plictisitoare, despre de ce avem nevoie de acest lucru, cum trebuie să-l facem și apoi Într-un mod foarte rezonabil, Parlamentul a adoptat un compromis care spune că cele 10 miliarde care urmează să fie transferate de la fondul de coeziune pentru aloc- printr-o alocare specială ar trebui să fie 40 de miliarde să fie alocate facilității conectarea Europei. Însă, în, ul- în ultima variantă hotărâtă de Consiliu sunt amintite doar 19 miliarde, mai puțin de jumătate. În fapt, este vorba de o reducere cu mai mult de 51%. În același timp, cele 10 miliarde de, ura, de euro urmează să fie luate de la fondul de coeziune pentru a ajunge la facilitatea conectarea Europei. Situația este una foarte gravă pentru că creează o problemă gravă. În practică, Do- aproape o jumătate din, din uh, alocările pentru transport vor fi luate din uh, anvelopele pentru politica de coeziune care urmau să meargă în statele membre. Acestea sunt, de fapt, efectele propunerii făcute de Consiliu. Lucru care aduce cu sine noi semne de întrebare. Este evident că uh, atmosfera s-a schimbat dramatic. Uh, pentru fondul de coeziune. Și mă întreb de ce anumite state membre care s-au angajat să sprijine fondul de coeziune sunt atât de dornice să taie mai mult de jumătate din banii alocați acestui fond. Eu aș propune să ne respectăm angajamentul care ține seama de compromisul pe care l-am votat, însă pentru acest lucru trebuie să negociem foarte dur cu Consiliul și Comisia pentru a obține o propunere mai decentă. În același timp, doresc să reiterez propunerea noastră ca aceleași uh, dispoziții să se regăsească în regulamentul general și în regulamentul pentru fondul de coeziune și pentru uh, facilitatea conectarea Europei, pentru că consider că doar așa vom convinge Consiliul să acorde acestui instrument atenția cuvenită. Pentru că nu ne putem aștepta ca fondul de coeziune să funcționeze dacă nu sunt alocați banii necesari. Este un lucru evident. Situația actuală duce la noi temeri atât în Consiliu cât și în Parlament alte teme care urmează să fie discutate acum. După cum v-am spus deja data trecută, Parlamentul și-a uh, reiterat propunerea referitoare la facilitatea conectarea Europei. Consiliul s-a opus cumva acestei idei, dar sper că în următoarele întâlniri atât Consiliul cât și Comisia să fie de acord să respecte această propunere. Apoi, dispoziția care exclude anumite uh, activități acoperite de alte fonduri, cred că am ajuns la un numitor comun cu Consiliul, deci nu mai trebuie să discutăm. În legătură cu eficiența energetică, am rezolvat și aici uh, problemele și este important să menționăm că atunci când vine vorba de eligibilitatea IMM-urilor pentru IMM-uri, după cum a spus și Ian deja, trebuie să repetăm faptul că IMM-urile sunt cele care ar trebui să beneficieze de sprijinul pentru eficiența energetică, dar nu singurele. Apoi, prioritățile investiționale pentru, ener- pentru eficiența energetică și pentru energiile regenerabile în uh, clădiri sunt confirmate pentru că Parlamentul și Consiliul uh, au avut aceeași poziție spre deosebire de poziția Comisiei. În legătură cu sectorul apei, propunerea a fost retrasă, deci nu am avut discuții reale. Principala problemă în următoarele două uh, întâlniri va fi faptul că atât Comisia cât și Consiliul se opun amendamentului nostru care introduce uh, cogenerarea și o rețea de distribuire mai eficientă. Cred că nu mai are rost să vă atragă atenția asupra importanței acestui amendament și de dimineață m-a bucurat să ascult toate contribuțiile atât din partea raportorilor, cât și din partea raportorilor din umbră, din partea reprezentanților Comitetului uh, Regiunilor, care au subliniat importanța amendamentului nostru. Cred că ar trebui să respectăm mandatul pe care l-am primit și sunt convins că până la urmă Comisia îl va respecta. Un lucru important pentru noi este faptul că Consiliul ne-a spus că este nu ne-a spus că este necesar pentru că acest lucru ar fi deschis portița înspre alte propuneri. Și sper că de data aceasta Consiliul va veni la negocieri mult mai bine pregătit, cu un mandat mult mai clar. Cam acestea sunt problemele majore în legătură cu indicatorii comuni. Nu pot decât să sprijin în totalitate sugestiile și remarcile colegului nostru Ian Olbricht, pentru că este foarte evident, în momentul în care deschidem cutia Pandorei pentru Parlament și pentru alții să amendeze indicatorii comuni, acest lucru va duce la mari probleme, va duce la dispute și cred că abordarea, mai, abordarea pragmatică este de a recurge la acte delegate sau de punere în aplicare și să nu definim acești indicatori în textul legislativ, pentru că ultima abordare ar fi mult mai rigidă și va fi foarte dificil să discutăm despre acești indicatori în uh, atmosfera foarte volatilă care va continua până în 2020. Nu înțeleg de ce Comisia nu poate fi de partea Parlamentului pentru a încheia în cele din urmă acest dosar. Vă mulțumesc. Victor, Nikos, you are the only... Mulțumesc, Victor. Nikos, tu ești singurul raportor din umbră prezent. Nu cred că doresc să intervii. Poate altcineva dorește să intervină în legătură cu cele spuse de Victor, această sumă de 10 miliarde. Lambert, văd că nu dorești să intervii. Pentru că dacă nimeni nu dorește să intervină, doresc să-i mulțumesc lui Victor. Joachim Zeller nu este alături de noi, deci nu vom discuta uh, raportul său, însă negocierile legate de grupa, Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială nu au fost deschise. Jens Geier, a, îmi pare rău, dar nu, nu te văzusem. Cred că vom începe acum cu uh, raportul tău. Da, m-am făcut remarca doar în momentul în care am văzut că nu mă vedeți. Vă mulțumesc. Mă bucură să vă pot prezenta pe scurt Uh, Docum, lucrurile la care m-am gândit eu și pe care le-am inclus în uh, documentul de lucru pentru acest uh, raport din proprie inițiativă, punctul de plecare reprezintă regiunile industrializate din Uniunea Europeană care în trecut au, au fost martorii industrializării de fapt, Vedem ce se întâmplă în uh, Europa cu industria siderurgică, cu mineritul, cu industria uh, constructoare de autoturisme, unde toate aceste sectoare sunt în uh, retragere și au rămas niște peisaje părăsite industriale și este clar, și acest lucru se spune foarte clar în raportul meu, asemenea regiuni au anumite necesități specifice și uh, raportul meu se va baza pe anumite bune practici. Aceste, aceste necesități specifice se regăsesc uh, la mai multe niveluri și reprezintă dezavantaje pentru aceste regiuni. Uh, Aș dori să vă, ca în raportul meu, să abordez rolul fondurilor europene, în mod special rolul Fondului de Dezvoltare Regională, sau mai bine spus, rolul care l-au jucat aceste fonduri pentru a echilibra aceste dezavantaje și care ar putea să fie rolul acestor fonduri pe viitor. Pe fond, acest raport se încadrează în domeniul politicii regionale și industriale, acest lucru înseamnă că importanța sectorului industrial uh, va avea un rol. De asemenea, voi analiza care sunt uh, provocările cu care ne confruntăm și care sunt strategiile pe care trebuie să le elaborăm, care trebuie să fie contribuția uh, fondului de coeziune și a fondurilor structurale apoi care sunt perspectivele de convergență și care este rolul investițiilor publice și să prezint care sunt exemplele bune de transformări structurale a anumitor regiuni. Apoi, nu trebuie să uităm cât de importantă este politica europeană pentru aceste regiuni și să înțelegem acest rol într-un context mai larg uh, european. În acest context nu trebuie să uităm, uh, desigur, de dimensiunea urbană și cum putem să ne folosim de acest instrument al uh, specializării inteligente pentru a ajuta tranziția acestor regiuni. Pe scurt, acestea sunt uh, elementele din documentul meu de lucru. Toate aceste elemente vor, se vor reflecta în raportul final de, uh, din propria inițiativă și aștept acum contribuțiile colegilor. Vă mulțumesc, doamna Mazzoni și doamna Manescu nu sunt alături de noi, doamna Delin. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc raportorului pentru eforturile sale și pentru acest prim document. Aș dori doar să insist pe faptul că tema reindustrializării Uniunii este de actualitate. Zi de zi vedem uzine care se închid și astfel milioane de lucrători rămân fără serviciu și sunt apoi în dificultate și nu pot să-și găsească loc de muncă. Dar uh, suntem invitați să ne schimbăm abordarea. Dincolo de gândirea pe termen scurt, să ne gândim cum am putea să facem de manieră ca mâine Europa industrială să își regăsească prosperitatea de dinainte. Într-o primă etapă trebuie să identificăm sectoarele pe care vrem să le promovăm, mai ales prin uh, fondurile structurale. Aș dori să vedem care sunt industriile ce au fost uh, transformate în industrii ecologice. Acesta este sectorul viitorului. Știm bine că e în plină expansiune pentru că uh, tot mai mulți cetățeni și întreprinderi europene cer servicii și produse ecologice. Și se observă o ecologizare a lanțului de procesare până la distribuire. Cred că trebuie să țineți seama în raportul dumneavoastră de epuizarea unor resurse mai ales în domeniul energetic, unde costul, trebuie să o spunem, va crește mereu. Politica industrială trebuie să ia în considerare epuizarea unor resurse. Totodată, în raport, trebuie ca autoritățile locale și regionale să aibă un rol important de jucat în uh, reconvertirea noilor industrii în unele mai ecologice și mai aproape de cetățeni. Problema acestei uh, reconversii nu poate fi făcută doar prin salariați. Nu putem să avem o nouă politică uh, industrială fără salariați, pentru că ei dețin competențele necesare. Valoarea adăugată în politica regională este să arătăm cum se va face politica, uh, reconversia aceasta cu salariații și trebuie să creăm locuri de muncă ecologice, locale și decente și trebuie să îi pregătim pentru noi meserii. Tema pregătirii profesionale este una esențială aici. Uniunea Europeană nu poate să se mulțumească în ziua de astăzi să investească numai în amenajarea sau mai degrabă în dezamenajarea locurilor industriale prin FEDER, fără să investească în resursele umane. Trebuie să far, facă ambele lucruri, să investească în infrastructură și în uh, oameni. Iar când vorbesc de oameni, mă refer la viitorii salariați și mai cu seamă la noile profesii, mai ales tinerii. Rolul este să arătăm în raport că FEDER poate să pună în aplicare reconversia infrastructurii, dar să construiască sinergii cu Fondul Social European, care este o pârghie în privința creării locurilor de muncă. Și trebuie să punem în evidență și Fondul Social european, care are un rol de jucat în acest domeniu. Pentru moment, susțin dinamica aceasta, dar vreau ca raportul să arate în ce măsură astăzi modelul societății noastre trebuie să se schimbe, pentru că nu este unul durabil. Resursele, din nefericire, resursele energetice nu sunt uh, infinite, ele sunt finite Trebuie să creăm un nou model și astfel trebuie să gândim politica industrială de mâine. Mulțumesc. Merci beaucoup, Lambert. Van... Uh, mulțumesc, Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamna Mațoni nu este, dar uh, spiritele sunt uh, schimbate. Mă bucur că avem discuția aceasta, dar sunt cam dezamăgit. Industria este văzută ca industria de odinioară. Ar trebui să existe totuși un echilibru. Să citim uh, Ați citit documentul Comisiei privind reindustrializarea? Mi se pare că acum sunt mai puține documente produse. Bineînțeles, după cum a spus doamna Deli, la ce industrie ne așteptăm? De ce instrumente avem nevoie? De dimineață, când am început, noastră nu erați. Am vorbit despre noi instrumente care să, să poată funcționa și în cazul vechilor companii. În regiunea mea, în anii 90, au Uh, rezultat noi companii din desfințarea unor vechi companii. Diversificarea sectorului ne-a făcut să vedem lucrurile în altă lumină și au, mm, s-au născut uh, noi industrii foarte atractive. ar trebui să reconstruim industriile problematice sau prin instrumentele pe care le avem la dispoziție să încurajăm noile activități, atât în sectorul ecologic, în sectorul inovării, în orice sector ce promovează inovarea. Am creat uh, regulile industria din, din trecut nu ne mai aparține. Acum ea este în Asia. S-a dus. Dacă putem să facem uh, aceeași industrie cu aceleași costuri? Este o dezbatere mai largă și sunt bucuros că ați amintit de specializarea inteligentă, pentru că aceasta înseamnă că specializarea ca principiu în Europeană să facă ca lucrurile să fie produse în acel loc, în acel ecosistem. Eu nu pledez pentru monosectoare, ci pentru diversitate. Dar e nevoie să ne concentrăm pe uh, specializări, fie că e vorba de industria uh, automobilelor sau aviației și așa mai departe. Înainte să... Poate ar trebui să clarificăm despre ce industrie vorbim aici. Putem să vorbim din nou despre documentul de lucru înainte să-l produceți dumneavoastră? pe al, documentul dumneavoastră? Da, doamna Mazzoni a vorbit. Am să verific dacă chiar asta a vrut să spună. Mai vrea cineva să preia cuvântul? Este primul schimb de opinii privind documentul de lucru. Putem să avem cât de multe opinii e nevoie. Dacă nu mai vrea nimeni să intervină, îi dau cuvântul domnului Gaia. Ich bedanke mich für die Doresc să mulțumesc pentru aceste intervenții, pentru că ele îmi dau ocazia să clarific care este intenția și care nu este intenția acestui raport. Mă tem și acum, din păcate, doamna Deli a plecat și, din păcate, nici raportoarea din uh, umbră din partea PP-ului nu este prezentă, dar domnul Van Nistelrooy este prezent și voi discuta cu dumnealui. Raportul nu discută despre industriile noi pe care ni le dorim noi, pentru că acest lucru se, se va discuta în Comisia ITRE. Eu nu sunt aici în calitatea unei persoane care planifică procese, proceduri cincinale pe care le cunoaștem foarte bine din vechile regimuri comuniste. Nu-mi doresc acest lucru. Pe de altă parte, nu-mi doresc să uh, să cer crearea un locuri de muncă gri, verzi sau de altă culoare. În acest raport, eu doresc să spun că există regiuni industriale în Uniunea Europeană, Europeană care, datorită monostructurii existente, se confruntă cu anumite caracteristici specifice și au anumite necesități specifice și doresc să mă bazez pe anumite studii care s-au ocupat cu, anum- cu patru regiuni care au depășit această stare. Aceste patru regiuni se regăsesc în uh, Europa de vest de ce modificările structurale pe care eu le-am uh, analizat, de exemplu pe baza lucrurilor pe care le cunosc din zona Rur, din uh, zona Manchester, Lille și Bilbao, sunt foarte similare cu ceea ce probabil că trebuie să se întâmple în noile state membre. Eu știu foarte bine ce se întâmplă în uh, zona din uh, Rurur. Au existat doar două soiuri de uh, oameni. Unii au depus munca fizică și ceilalți i-au gestionat, să spun așa. Deci cumva a existat o, doar o anumită dinamică economică în zonele respective, lucru care a dus la anumite dezavantaje. Și apoi uh, dacă îmi permiteți un alt uh, exemplu, nu putem să săpăm nicio groapă acolo fără să nu ajungem în situația în care să vedem că uh, solurile sunt uh, poluate cu substanțe periculoase sau cu bombe uh, rămase din al doilea război mondial. Și toate aceste soluri trebuie să fie curățate și pentru curățarea solurilor nu există nicio altă sursă de finanțare în afara fondurilor publice. Drept urmare, pentru regiunile respective există doar două posibilități de dezvoltare. Fie solurile, terenurile respective sunt uh, uh, lăsate în pace să rămână în uh, în situația în care uh, sunt și atunci nu mai sunt folosite pe viitor. Deci, pentru regiunile eh, respective, dacă ne dorim o dezvoltare acestora, avem nevoie de instrumente speciale. Și dacă pentru noi este important ca Uniunea Europeană să rămână industria, atunci trebuie să ne preocupăm și să discutăm din punct de vedere politic această situație specială. Vă mulțumesc, doamna președinte. Puteți spune niște lucruri? Can we change the title of the... Mulțumesc. Putem schimba titlul raportului? Este modul cel mai ușor. Dacă folosim, dacă schimbăm titlul raportului, mi-ați rezolvat problema. Președintele, o să rog pe domnul Ger să răspundă din punct de vedere al substanței în legătură cu formalitățile uh, legale. O să cer conferinței președinților să accepte asta domnul Van Nistelrooy, înțeleg. Strategii regionale pentru zonele industriale în Uniunea Europeană. Și, de fapt, raportul e despre industriile grele uh, cu probleme în zone de reconstrucție, zone specifice. Deci să ne uităm la titlu, să ne uităm la ce facem. Deci nu prea legătură, dar trebuie să vă urmăm. Dacă îmi permiteți, domnul Gar. Da, putem clarifica aceste puncte bilateral. Desigur, eu m-am concentrat acum pe vechile regiuni industriale, industrie unde exista o industrie grea. Însă aceasta a fost și tema audierii pe care am organizat-o, de altfel în urmă cu câteva săptămâni. Am avut impresia că lucrurile au fost uh, foarte clare și sunt sigur că voi găsi un numitor uh, comun împreună cu domnul Van Nistelrooy și doamna președinte are de sigur uh, dreptate. Dacă uh, titlul acestui raport duce la o problemă politică, atunci putem relua procedura de la zero pentru că nu ne dorim, de, eu nu-mi doresc de fapt o confruntare politică pe marginea acestui raport. Președinte, deci uh, nu va trebui să luăm o decizie astăzi. Înțeleg că ambii colegi pot continua discuția ca să înțeleagă mai bine intențiile și pot confirma că există uh, o nevoie să schimbăm titlul și atunci va trebui să știm cât mai repede pentru că s-ar putea să ia vreo două luni. Cred că așa funcționează. De ce ar fi important să știm cât mai repede cu putință. Așadar, acum așteptăm urmă, uh, așteptăm discuția de data viitoare. Documentul se va maturiza, din câte înțeleg, atât din punct de vedere, și din punct de vedere al volumului. Cu asta cred că vom închide acest punct de pe ordinea de zi și acum avem uh, ședința coordonatorilor și după ședința coordonatorilor vreau să vă reamintesc că aveam o, o ședință coordonatorilor deschisă doar în limba engleză cu membrii cabinetului comisarului Han care să ne informeze uh, mai formal în legătură cu rezultatele summitului. Ați fost informații în legătură cu asta. Ar trebui să fie la 6.30, dar dacă terminăm mai devreme, și vin, încercăm să-i aducem mai repede ca să vedem dacă putem începe mai repede. Dar alminter ar trebui să fie la 6.30, poate mai devreme. Așadar, acum aș dori să rămână în sală doar coordonatorii și înțeleg că pentru ALDE nu există coordonator. Deci dacă există vreun uh, consilier politic care dorește să rămână, este binevenit.